Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίσω την έναρξη των εργασιών μας. Το πρώτο... Bună ziua, declarăm deschisă reuniunea de astăzi. Primul subiect de pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind lupta UE la nivel mondial împotriva HIV-SIDA. Aș dori să vă amintesc că după declarația Comisiei va avea loc o rundă de luarea cuvântului a oratorilor în numele grupurilor și nu va fi catch the eye. Aș vrea să-l rog pe domnul Dali să ia cuvântul în numele Comisiei. Mulțumesc foarte mult, președinte. Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de dumneavoastră. În, în această seară, spune domnul comisar, rectifică, cu ocazia Zilei Mondiale Antisida. Doresc să felicit Parlamentul European pentru această rezoluție referitoare la lupta împotriva HIV-SIDA pe care o veți adopta astăzi. Comisia împărtășește de plin angajamentul dumneavoastră și preocuparea de a ameliora viața oamenilor afectați de HIV-SIDA în Europa și în lume. Această rezoluție reprezintă un semnal politic foarte oportun. După 30 de ani de la epidemie, eh, HIV-SIDA încă necesită uh, măsuri foarte puternice. Peste 100.000 de, de noi cazuri au fost raportate în vecinătatea estică a UE, adăugându-se la cazurile foarte numeroase din Uniunea Europeană. Comisia dorește să ofere acces universal la prevenție, tratament și îngrijire și uh, să obțină îndeplinirea obiectivelor globale până în 2015. Doresc să vă asigur că combaterea HIV-SIDA este o prioritate pe agenda Comisiei. Acum doi ani am adoptat o strategie și un plan de acțiune privind combaterea HIV-SIDA în Uniunea Europeană și în statele învecinate. De atunci, Comisia a susținut mai multe inițiative în acest sens, prin programele de dezvoltare și prin acorduri cu state terțe accesul la uh, teste, la tratament și la îngrijire și cu combaterea discriminării reprezintă elementele cheie la orice fel de reacție la HIV-SIDA. De asemenea, Comisia a susținut mecanisme pentru a coordona politicile și acțiunile HIV-SIDA, cum este think tank-ul HIV-SIDA și uh, forumul social în acest sens. După doi ani, această strategie și acest plan de combatere a HIV-SIDA rămân valabile și Comisia va discuta despre implementarea acestora la începutul anului viitor. Mai ales în această perioadă de dificultăți economice, nu trebuie să pierdem din vedere HIV-SIDA. Comisia va continua să joace rolul de plin și activ acum și în viitor. Profit de această ocazie pentru a sublinia că HIV este o noțiune prezentă în propunerea Comisiei privind un nou plan de sănătate ce va fi dezbătut în curând de Parlament. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Dali. Vom da acum cuvântul doamnei Françoise Grostet, în numele PP. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Mulțumesc, doamne președinte, doamne comisar. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV-SIDA. Este foarte important pentru Parlamentul nostru să inițiem această rezoluție pentru ca să dăm un semnal foarte puternic, pentru că dacă epidemia de SIDA va, se va reduce în lume, ea nu este atât de vizibilă, dar totuși nu trebuie să ne oprim din acțiuni. Astăzi este în continuare un flagel. Peste 12 milioane de tineri din, între 15 și 25 de ani sunt uh, atinși în toată Europa și trebuie uh, să ne unim toate forțele pentru a lupta împotriva acestui flagel. Comisarul Dali a adoptat un plan de acțiune împotriva HIV-SIDA pentru 2009-2013 și este important ca la jumătatea perioadei să putem să facem un uh, inventar al progreselor care s-au realizat și să facem de asemenea și un test de diagnostic. Milio- mii de cazuri uh, în fiecare an se adaugă la lista deja de care știam, la cifrele de care știam și persoanele cele mai periculoase sunt cele care sunt seropozitive, dar nu știu că sunt afectate. Iar în țările vecine această proporție se ridică la 90%. Noi, decidenții politici, trebuie să acționăm Jumătate din persoanele seropozitive sunt îngrijite în continuare mult prea târziu și ajung la stadii ale infecției mult prea avansate înainte să fie diagnosticate și să înceapă un tratament. De altfel, s-a demonstrat de curând că o persoană seropozitivă care ia medicamentele retrovirale după diagnosticarea bolii mai degrabă decât atunci când începe ca sănătatea sa să, se, să diminueze, riscul de um, a transmite virusul scade considerabil. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să-și mențină angajamentul în această luptă pentru a garanta ca progresele și investițiile deja făcute nu sunt risipite. Trebuie să îmbunătățim și prevenirea și formarea, trebuie să îmbunătățim supravegherea situației și trebuie să încercăm să unim rețelele care există deja de actori care luptă împotriva acestui flagel. Trebuie de asemenea să încurajăm difuzarea celor mai bune practici. Să încercăm să obținem ca testele de diagnosticare să fie simple și eficiente pentru cetățeni. Dacă aceste teste sunt uh, răspândite, va fi mult mai ușor pentru toată lumea să știe dacă sau nu s-a infectat cu acest virus. Iată ce trebuie noi să facem. Cred că este foarte important să nu lăsăm garda jos și să continuăm să facem eforturi pentru a lupta împotriva virusului HIV-SIDA. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Grostet! Aș vrea să dau cuvântul acum doamnei Childers în numele socialiștilor și democraților. Trei minute. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Ziua de azi marchează 30 de ani de la descoperirea primului caz de SIDA în 1981. E o ocazie pentru noi să ne unim în lupta contra HIV, SIDA, să sprijinim pe uh, bolnavii de această, uh, bolnavii de SIDA și să-i comemorăm pe cei care au murit. Uh, are o importanță majoră SIDA în Europa. În numele grupului nostru al socialiștilor solicit implementarea strategiei combaterii HIV-SIDA în Uniunea Europeană și țările învecinate. Avem nevoie de acțiuni uh, mai hotărâte ca să reducem uh, infecția. Au, s-au registrat în 2009 peste 30.000 cazuri și aproximativ 30% din pacienții infectați cu HIV-SIDA nici nu știu că au acest virus. De aceea trebuie să uh, Uh, face mai multe teste în populația supusă riscului, cum ar fi tinerii uh, homosexuali, bărbați uh, și toxicomanii care își injectează droguri. Între 2007-2010, un nou program de testare a fost implementat în Statele Unite pentru populațiile supuse riscului. Testarea a avut loc în, în, pe lângă clinici și spitaluri și cu sprijinul unor organizații uh, și ale comunităților. Și testele s-au făcut uh, ca parte a unui program care a descoperit uh, importanța unor organizații bazate în comunitățile locale pentru a susține bolnavii trebuie să existe accesul la consiliere, la îngrijire și să, existe, să se pună accentul pe această abordare bazată pe comunitate. Uh, dorim încetarea discriminării, uh, pacienții ar trebui să uh, se bucure de protecția unei legislații antidiscriminare. Un raport ONU în 2010 a raportat că existau atitudini negative, uh, inclusiv discriminarea la locul de muncă și pierderea locului de muncă pentru bolnavii de SIDA. Și mai mult de 40% din uh, respondenți au raportat probleme și în familie. Uh, problema este boala, nu bolnavii. Uniunea ar trebui de asemenea să aibă un cadru pentru a încuraja guvernele naționale să se ocupe de problema HIV-SIDA în contextul strategiilor naționale de sănătate. Avem nevoie de informații corespunzătoare și de educație corespunzătoare, acces la mijloace de protecție, cum ar fi prezervative pentru bărbați și femei, și uh, să punem accentul și pe drepturile femeilor. Într-un context irlandez, regret că în Irlanda încă nu avem o strategie națională în acest sens. Sigur că participarea activă a bolnavilor de SIDA la toate nivelurile, național și internațional, este uh, un punct cheie pentru succesul eforturilor noastre. În final, mulțumesc uh, colegilor mei și mai ales uh, lui Michael Cashman, care a fost foarte activ în această problemă timp de mulți ani de zile deja. Mulțumesc, doamnă Childers. Și acum are cuvântul doamna Purvanova, numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Au trecut aproape trei ani de la lansarea strategiei privind lupta împotriva HIV-SIDA în Uniunea Europeană și în statele învecinate și e momentul să recunoaștem că în Uniunea Europeană suntem departe de a fi atins obiectivele uh, de noi contaminări egal cu zero. Ar trebui să avem și zero discriminare și zero, uh, zero morți provocate de SIDA. Se este foarte important să se ofere acces la tratament. În Uniunea Europeană boala tinde să fie uitată de oameni și de uh, decidenții politici. La 30 de ani de când HIV a fost detectat pentru prima dată, este crucial să uh, stârnim uh, campanii de conștientizare și de uh, luare de măsuri. Uniunea Europeană trebuie să rămână dedicată obiectivelor sale. Domnule comisar, salutăm angajamentul Comisiei și efortul continuu de a implementa această strategie de luptă împotriva HIV-SIDA. Uh, însă sperăm că veți arăta clar statelor membre că strategia nu este suficientă dacă rămâne pe hârtie. Planurile naționale de luptă împotriva HIV-SIDA trebuie să fie finanțate și implementate corespunzător. Realitatea este că avem nevoie de priorități clare aici. Nu e uh, voie să fie subiecte interzise. Trebuie ca toate programele și strategiile naționale să includă uh, legături clare între activitatea sexuală și uh, contaminarea cu HIV-SIDA. Documentul Parlamentului de astăzi s-a bucurat de o susținere largă din partea tuturor grupurilor politice la Comisia ENVI. Într-adevăr, sunt grupuri uh, uh, fragile, care, de exemplu, cum sunt homosexualii bărbați, care merită uh, toată atenția noastră, pentru că sunt foarte, foarte vulnerabile și în fața excluderii sociale și a stigmatizării și a discriminării. Prea adesea cei infectați cu HIV-SIDA suferă din aceste cauze. Și nu trebuie să negăm existența acestor grupuri și să refuzăm să vorbim despre campanii de antidiscriminare, pentru că nu așa vom rezolva problema HIV-SIDA. Sper că toți membrii din, acest, din această cameră se vor abține de la uh, declarații ideologice și vor susține rezoluția. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă anti-sida și trebuie să ne dovedim angajamentul de a combate HIV-SIDA în Uniunea Europeană și în jurul ei. Mulțumesc, doamnă Pârvanova. Doamna Rod Berend a ridicat cartonașul albastru pentru că dorește să vă pună o întrebare. Acceptați? Acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Rod Berend? Da? Vă rog. Doamna vicepreședintă. Mulțumesc. Vreau să întreb pe doamna Pârvanova, sunteți de acord cu mine că e adevărat că avem nevoie de mai multe fonduri la bugetul european pentru a avea programe uh, pentru educație și pentru monitorizarea situației HIV-SIDA și sunteți de acord că statele membre neglijează această boală și că se cheltuiesc niveluri diferite de fonduri în statele membre și că este păcat, după cum am auzit și de la doamna Childers, și că ar fi necesar uh, să cerem comisiei să roage statele membre să ne arate câte fonduri, câți bani cheltuiesc pe programe de educație și câți bani cheltuiesc pentru tratament și pentru eradicarea acestei boli. Ar fi fost bine să rugăm noua președinție, președinția daneză, să ne prezinte cât mai, bine, cât mai repede aceste cifre. Sunteți de acord? Uh, da, doamnă Rodberent, este esențial să folosim toate instrumentele uh, posibile pentru a ne implementa strategia și pentru a o transpune în realitate, să o facem funcțională. Trebuie să folosim șansa să, sănătății electronice, a parteneriatului respectiv, a dezvoltării TIC. Trebuie să folosim evaluările tehnologiei din domeniul sănătății. Trebuie să obținem rezultate, pentru că v-am spus de la început că am dat greș până acum și este esențial să acționăm asupra fluxurilor uh, financiare necesare în acest sens. Trebuie să facem tot ce este necesar în acest proces decizional și de implementare, pentru că noi în acest Parlament suntem conștienți de lobby-ul făcut uh, pentru diferite cauze care nu sunt importante pentru societate, pentru Europa și pentru cetățeni, dar care sunt importante pentru grupurile de lobby. Deci haideți să facem ceva care să fie pentru binele cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Prvanova. Are acum cuvântul doamna Iana Kudakis în numele ECR. Un minut și jumătate. Uh, thank you, Madam Chairman. Today... Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi ne amintim cu tristețe de miile de vieți inocente care s-au stins din cauza acestei boli. Statisticile arată că nu scade, din păcate, rata de infecție cu această boală. Aceasta este extrem de trist, pentru că această epidemie s-a răspândit în toate statele membre și avem o responsabilitate foarte mare față de cei care trăiesc cu acest virus. Sper ca Parlamentul să adopte o rezoluție pe tema răspunsului global al UE pe tema SIDA. Rezoluția analizează toate aspectele contribuției posibile ale Uniunii Europene pentru combaterea HIV-SIDA, și încercările de a găsi un vaccin, de asemenea susținerea acestor încercări. Acest virus nu cunoaște granițe, rasă, vârstă și gen. Cu toate acestea, noi putem controla această boală, mai ales prin teste de diagnosticare. Sper ca într-o zi să se găsească și un medicament. Trebuie să sporim însă conștientizarea pentru lupta împotriva virusului și să încercăm să partajăm resursele pentru cercetare. Mă bucur că rezoluția aceasta încearcă să atingă aceste obiective, pentru că toată lumea care a fost afectată pe glob um, de această boală sau a avut de cineva apropiat care a murit din cauza bolii înțelege cât este de necesar să luptăm pentru combaterea HIV-SIDA și pentru îmbunătățirea vieții tuturor celor care trăiesc cu acest virus. Vreau să ne reafirmăm angajamentul în această luptă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iana Kudakis. Iar acum voi da cuvântul doamnei Satu Hasi, din partea verzilor. Trei minute. Hyvät kollegat, lämmin kiitos eh, kaikille kollegoille, jotka... Mulțumesc, bună dimineața, dragi colegi, mulțumesc toți Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la întocmirea acestei uh, moțiuni. Obiectivul nostru comun este de a diminua rata de infecții cu HIV. Însă nu știu dacă asta se întâmplă în realitate. Sunt zeci de mii de noi cazuri în fiecare an înregistrate în Uniunea Europeană. Apoi, dacă ne gândim și la țările vecine, avem uh, mai mult de 100.000 de cazuri, de noi cazuri pe an. Și totuși e vorba de o boală care ar putea fi prevenită și combătută. Noi avem uh, cunoștințele științifice necesare pentru a realiza acest lucru. Noua infecție, noile cazuri de infecție ar putea fi prevenite, însă, din păcate, lucrurile nu stau așa. recent în Africa de Sud. Uh, am uh, văzut o reclamă la televizor, un anunț la televizor în care Nelson Mandela spunea ne iubim copiii, așa că trebuie să vorbim cu ei și despre problemele sexuale. Oamenii ar trebui să înțeleagă pericolul uh, și modul în care pot uh, să se infecteze cu hiv dar și importanța de a utiliza um, prezervative. Experiența din țara mea, Finlanda, este că educația sexuală în școli și, în general, o abordare deschisă față de problemele legate de sex au efecte benefice și sunt un mod eficient de a uh, combate problemele legate de uh, comportamentul sexual și inclusiv răspândirea bolilor cu transmisie sexuală, printre care se află și uh, HIV-SIDA, ca să nu mai vorbim de sarcinile nedorite. Apoi, uh, sănătatea este foarte importantă și politicile de sănătate. Mulți colegi s-au referit la femei. Conform statisticilor, 45% din uh, noile cazuri de maladie reprezintă femei tinere și uh, asta arată foarte clar uh, că există și o problemă de gen aici. Ceea ce ne silește să ne punem întrebarea dacă femeile au cunoștință de necesitatea de a folosi prezervative și dacă au uh, hotărârea de a solicita acest lucru. Există mulți oameni care nu sunt conștienți de faptul că sunt purtători ai virusului HIV și aceștia sunt, uh, au potențialul de a infecta și pe alții. Și apoi se pune și problema moștenirii, uh, transmisiei HIV uh, pe calea ereditară. Sigur, e foarte importantă îngrijirea pacienților și uh, trebuie ca aceștia să nu sufere de excluziune socială. Pentru asta noi trebuie să ne stabilim uh, obiective foarte clare. Mulțumesc, doamnă Hasi, și acum doamna Marisa Matias are cuvântul uh, din partea GUE. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Aici avem cu toții o poziție unită. Susținem această rezoluție în, prin care se cer intervenții foarte importante. Discutăm acum exact în ziua mondială de luptă împotriva HIV-SIDA. Comunicarea din 2009 este și ea fundamentală, din motive care au fost deja menționate aici. Însă, ne dăm seama că mai sunt încă multe de făcut. S-au fost uh, diagnosticate foarte multe cazuri noi. În 2010, 25.000 de noi cazuri au apărut în Uniunea Europeană și în țările învecinate 100.000 de noi cazuri. Cred că, deși situația părea să-și fie atins apogeul, lucrurile se mai pot încă înrăutăți și mai mult. Este nevoie de investiții în domeniul sănătății și asta în ciuda crizei economice și financiare prin care trecem. Aceste uh, investiții trebuie să susțină metode fundamentale de combatere a HIV-SIDA și cred de aceea că Comisia are un rol fundamental pentru că trebuie să ceară statelor membre să-și respecte obligațiile în acest domeniu. Cea de-a doua observație, consolidarea combaterii discriminării care se adâncește din cauza crizei economice și sociale. Lucrători și-au pierdut locuri de muncă pentru că sunt seropozitivi și din acest motiv trebuie să uh, ne ocupăm de prevenție și de tratamente, indiferent de sex, vârstă, uh, de regiunea unde trăiesc aceste persoane și sper că vom implementa toate aceste măsuri cu susținerea comisiei. Mulțumesc, doamna Matiaș. Am să dau acum cuvântul domnului Rossi în numele Europei Libertății și Democrației. Stimați colegi, Uniunea Europeană trebuie să aibă o reacție la uh, răspândirea infecției HIV-SIDA. Uh, și am participat la această rezoluție care reamintește numărul foarte ridicat de cazuri în fiecare an, asta în Uniunea Europeană. Se atrage atenția că 30, asupra faptului că 30% din uh, seropozitivi sunt infectați și cu hepatită C. Uniunea Europeană trebuie să aibă politici de informare în legătură cu riscurile la care este supusă populația de a se infecta cu o boală care nu doar că afectează sistemul imunitar, ci provoacă adesea și decesul pacientului. Uh, din păcate, a trecut un uh, amendament uh, în comisie, drept pentru care textul original a fost modificat cu o frază privitoare la avort cu care nu suntem de acord am solicitat un vot uh, pe părți în legătură cu acest amendament uh, pentru avort, uh, încercând să le eliminăm. Noi sperăm să fie respectat textul original cu care suntem de acord. În caz contrar, deși credem că această măsură este importantă pentru cetățenii europeni și mai ales pentru tineri, noi nu vom putea să votăm în favoarea textului, cine vom abține. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Dodds din partea neafiliaților. Un minut. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Numărul persoanelor care trăiesc cu virusul HIV în Marea Britanie a ajuns la 91.500 de cazuri în 2010 și o creștere de 5.000 apoi în anul ulterior. Această cifră va ajunge probabil la 100.000 în 2012. În circumscripția mea în Irlanda de Nord, mai mulți oameni ca niciodată trăiesc cu acest virus HIV cu în medie două persoane pe săptămână care sunt diagnosticate ca fiind seropozitive. În timp ce numărul rămâne totuși destul de scăzut, uh, unele cifre de săptămână aceasta ne arată o creștere de 20% și majoritatea cazilor noi sunt diagnosticate la bărbați. Având în vedere aceste cifre, o uh, Organizația Mondială a Sănătății consideră că 34 de milioane de oameni în lume trăiesc cu virusul HIV, incluzând 2,1 milioane de copii. Eu cred că educația în statele membre este extrem de importantă pentru prevenirea acestui flagel, dar și diagnosticarea precoce ar putea juca un rol esențial în limitarea răspândirii virusului HIV. Este important să putem uh, înlătura frica oamenilor de a fi testați pentru virusul, virusul SIDA, pentru că de frică că ar fi stigmatizați. Oamenii vin să fie testați după ce este deja prea târziu deja după momentul când tratamentul ar fi trebuit să înceapă, ceea ce le răutățește prognoza, bineînțeles. De asemenea, mai există în continuare foarte multe persoane care nu uh, pot fi ajutate din cauza acestei întârzieri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Dot, și acum în numele Consiliului vreau să-i dau cuvântul domnului Adam Fronceac, viceministru pentru sănătate publică în Polonia. Aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În calitate de reprezentant al președinției poloneze, am onoarea de a prezenta poziția statelor membre cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă anti-HIV-SIDA. Astăzi, în 2011, Uniunea Europeană și statele membre se alătură tuturor celor care comemorează astăzi pe apropiaților care se luptă cu SIDA. Exact acum 30 de ani, lumea întreagă a aflat de existența acestei epidemii. În acești 30 de ani, peste 30 de milioane de persoane au murit și 16 milioane de copii au rămas orfani. Epidemia a afectat toate statele și toate colectivitățile. Se evaluează că 33 de milioane de persoane uh, sunt uh, infectate cu acest virus și că zi de zi apar noi cazuri de infecție. Acești 30 de ani reprezintă o perioadă de parteneriat și de angajament fără precedent. Am aflat cât de important este dialogul și cât de important este parteneriatul, cât de importante sunt drepturile omului și demnitatea omului. S-au făcut progrese foarte impresionante care au dus la o scădere a numărului de cazuri o scădere de 19% a cazurilor letale în perioada 2004-2009. Mai ales statele din Africa subsahariană au fost cele mai afectate. Uniunea Europeană se mândrește cu faptul că eforturile sale și eforturile tuturor celorlalți parteneri, cum sunt diferitele ONG-uri care luptă împotriva SIDA, au uh, permis obținerea de progrese foarte mari în uh, această luptă. În anul 2010, Uniunea Europeană a contribuit la aceste fonduri cu peste un miliard de dolari, adică 23% din finanțarea totală. Totuși, aproape 8 milioane de persoane mai au încă nevoie de acces la tratament, iar numărul de noi cazuri este încă foarte ridicat. Este vorba, deci, de o boală care reprezintă încă un obstacol major în calea dezvoltării. În aceste state, în anii în perioada 2001-2011 a crescut cu peste 9%. Prin parteneriate cu țările cele mai afectate, Uniunea Europeană își va spori eforturile. Trebuie să intensificăm toate programele de prevenție, de tratament și de îngrijiri pentru a elimina această epidemie. Uniunea Europeană va juca un rol foarte important și își va consolida rolul de lider în această luptă la nivel global și european. Pentru noi, provocarea este să menținem acest subiect ca prioritate la nivel global, regional și local. Uniunea Europeană are satisfacția de a constata că și-a realizat toate obiectivele în cadrul obiectivelor mileniului și în cadrul declarației politice privind HIV-SIDA și combaterea acestei epidemii și, de asemenea, în cazul deciziilor ONU din iunie anul curent. În lume nu trebuie să mai existe SIDA și nici decese provocate de SIDA. Uniunea Europeană participă împreună cu toți cetățenii săi pentru a atinge obiectivele de zero infectări și zero cazuri mortale. Getting Zero, acesta este obiectivul. Așadar, vom realiza aceste sarcini comune și ne menținem angajamentul pentru a îndeplini aceste obiective pentru anul 2015. Trebuie să se reducă până atunci la jumătate infecțiile provocate pe cale sexuală. Trebuie să fie eliminate transmisia de la mamă la făt și de asemenea cazurile letale. Prevenția este cea mai bună cale pentru a pune capăt acestei epidemii. Trebuie să fim uh, siguri că putem utiliza soluții globale punând în funcțiune toate cunoștințele omenirii și ale științei și folosind metodele existente în domeniul prevenției și de asemenea noile tehnologii. Uniunea Europeană privește cu neliniște faptul că femeile și fetele sunt deosebit de vulnerabile față de această boală, dată fiind violența sexuală și situațiile Uh, acestora. Fetele tinere uh, reprezintă 50% din toți uh, purtătorii de HIV. Din acest motiv, Uniunea Europeană își va consolida lupta pentru egalitatea de gen și pentru ca femeile să uh, aibă controlul vieților lor și de asemenea pentru a ameliora comportamentele sexuale și a elimina abuzurile sexuale. Trebuie să aibă și bărbații comportamente responsabile. Uniunea Europeană, de asemenea, subliniază cât de importantă este lupta antisida în rândul uh, consumatorilor de droguri. Aceste persoane sunt deosebit de vulnerabile și suntem foarte îngrijorați de faptul că majoritatea tinerilor au un acces foarte limitat la tratament și la îngrijiri. Este foarte important să asigurăm un acces foarte larg la teste confidențiale și pentru bărbați și pentru femei. Trebuie să se promoveze utilizarea prezervativului de ambele sexe. Este nevoie de o prevenție eficace. La fel de importantă este combaterea celorlalte infecții uh, paralele, cum este tuberculoza și hepatita B sau C. Avem nevoie de programe de educație în domeniul sănătății reproducerii și uh, sănătății sexuale. Uniunea Europeană consideră că este necesar un angajament mai extins al persoanelor uh, seropozitive și uh, bolnave de SIDA în viața socială. Suntem conștienți de rolul foarte important jucat de ONG-uri în uh, în domeniul uh, ameliorării situației seropozitivilor și a persoanelor bolnave de SIDA. Trebuie să ameliorăm și accesul la îngrijire, însă cu neliniște constatăm că există foarte mari diferențe de acces la tratament. În statele mai sărace sunt foarte puține persoane care au acces la tratament și foarte multe persoane care nu beneficiază de îngrijiri. Studiile științifice referitoare la utilizarea medicamentelor sunt foarte importante. Trebuie să ne luăm angajamentul de a lupta pentru un acces mult mai larg la tratament și la îngrijiri. Avem nevoie de investiții importante la nivel național și internațional. Uniunea Europeană constată că numărul cazurilor de transmisie de la mamă la copil este în scădere, ceea ce este foarte bine. Trebuie eliminate total astfel de cazuri. Uniunea Europeană confirmă încă o dată faptul că toate persoanele infectate, mai ales tinerii și copiii, ar trebui să utilizeze metode sau să beneficieze de metode mai bune de tratament și de susținere. De asemenea, trebuie să fie corelate aspectele de luptă împotriva acestei boli în cadrul programelor internaționale și naționale. Trebuie de asemenea să combatem discriminarea și stigmatizarea bolnavilor. Uniunea Europeană își confirmă angajamentul de a reduce toate obstacolele în calea liberei circulații între diferitele state ale persoanelor infectate sau bolnave, ceea ce împiedică o combatere eficientă a acestei epidemii. Uniunea Europeană confirmă că cel mai important este accesul la îngrijiri și la tratament și, de asemenea, prevenția. Dorim să ne confirmăm angajamentul hotărât în această luptă pentru consolidarea tuturor sistemelor de îngrijire și de prevenție și, de asemenea, în ceea ce privește educația sexuală, educația în combaterea SIDA. Trebuie să continuăm toate aceste inițiative la nivel european și global. Fiecare stat membru trebuie să contribuie la diminuarea numărului de noi cazuri și numărului de cazuri mortale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru! Aș dori acum să-l rog pe domnul comisar Dali să prezinte comentariile sale și să ne vorbească despre angajamentele comisiei. Iena, ne ringrazia Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere pentru mesajul foarte puternic pe care îl transmitem, astfel încât să putem continua cu lupta împotriva acestei uh, boli HIV-SIDA. Acest mesaj puternic este cu atât mai important astăzi, cu cât uh, măsurile de austeritate pe care trebuie să le luăm în Europa ne impun foarte multe restricții. Foarte multe resurse care fusese alocate înainte sistemului de sănătate sunt și ele reduse în această politică de austeritate. Este de aceea foarte important ca mesajul nostru de astăzi să fie următorul. Reducerea costurilor de la bugetele de stat în toate țările membre, trebuie mai degrabă să se facă de la risipele pe care le pe care le registrăm în momentul de față și nu de la programele de combatere a bolilor cum ar fi HIV-SIDA sau din bugetele pentru prevenire și pentru cercetare și investițiile în acest sens. În ultimii ani au existat progrese substanțiale în lupta noastră împotriva HIV-SIDA. Cu toate acestea, suntem încă foarte departe de a ne atinge obiectivul. Obiectivul nostru este, după cum spuneam, level zero, de a avea zero infecții suplimentare și, de asemenea, de a lupta împotriva discriminării. Nu pot decât să vă asigur de angajamentul puternic al Comisiei Europene. Este angajamentul nostru pe care îl afirmăm aici de a continua să luptăm pentru a atinge aceste obiective. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că și lupta împotriva discriminării este cât se poate de puternică. Discriminarea este o problemă în multe țări europene și trebuie să ne asigurăm că se garantează accesul la îngrijire medicală pentru toate persoanele care au fost infectate sau care sunt uh, persoane care fac parte dintr-un grup de risc de infectare în Europa, dar și în afara Europei. După cum ați spus deja o serie dintre dumneavoastră, trebuie să facem un efort uh, enorm pentru a educa cetățenii despre tot ceea ce este legat de prevenirea infecției uh, cu HIV-SIDA. Sper să putem continua această muncă împreună și în numele Comisiei pot să vă spun că am instituit un think tank, deci o platformă care luptă împotriva HIV-SIDA, care are în componența sa reprezentanți din toate statele membre și vrem să ne asigurăm prin acest think tank că vom uh, garanta cele mai bune practici în toate statele membre, astfel încât acțiunea noastră să devină coordonată în Uniunea Europeană și astfel să putem obține rezultate mai bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Dali, dragi colegi, discuția, dezbaterea pe această temă s-a încheiat. Biroul a prim, primit o propunere de rezoluție în legătură cu această dezbatere și votul va avea loc astăzi la ora 12.